Bună dimineața tuturor și bun venit la reuniunea de astăzi. Putem începe? Dacă nu aveți nimic împotrivă, vă propun să începem ședința. Declar deschisă reuniunea comisiei noastre care se va desfășura până astăzi dimin- până la ora 12.30 de dimineața și după amiaza până la 18.30. O să continuăm pe ordinea de zi începută ieri și vom discuta punctul 7 și anume avizul din partea domnului Huitema, raportul care a beneficia de 515 amendamente. Sunt foarte multe amendamente, într-adevăr, care trebuie examinate, iar comisia competentă pe fond este comisia IMCO la acest raport. Agri și cu Envi sunt asociate în baza articolului 54. Dar INTA poate și ea să dea un aviz în uh, baza articolului 53. Așadar, acesta este statutul raportului și vreau să-i dau cuvântul domnului raportor Huitema. Vă rog frumos, domnule Huitema, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, noi, Comisia Agri, avem competențe partajate în baza articolului 54 pentru aviz. E păcat însă că nu avem competențe absolute în anumite anexe, cum ar fi, de exemplu, fertilizatorii și aș vrea să vă dau, uh, totuși, vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că împreună cu mine ați încercat să obțineți uh, competențe totale și pe contaminatori și e foarte păcat că nu am obținut această competență. Însă aș vrea să mai spun ceva, și anume că avem mai multe amendamente care au fost înaintate la aviz, foarte multe chiar, totuși trebuie să tragem concluzia că unele dintre ele sunt inadmisibile. Um, mai ales cele cu privire la anexele pe contaminanți, în care Envi are competența exclusivă și noi nu avem cum să ne dăm părerea. Nu știu care este părerea dumneavoastră, dacă le votăm totuși aceste amendamente sau nu. Dacă le votăm și sunt adoptate, ele vor ajunge la Envi și la IMCO și cele care vor fi considerate inadmisibile nu vor fi după aceea acceptate. Nu știu cum vreți să procedăm, domnule președinte. Puteți să ne spuneți, vă rog, cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Oricum o fi, ieri am avut o reuniune a raportorilor din umbră pe amendamentele care sunt admisibile și pe care avem clar competențe. Cred că am avut o discuție foarte constructivă cu raportorii din umbră. Problema este însă că acest dosar e extrem de tehnic și deci e foarte dificil să găsim compromisuri pe el Însă am încercat să ajungem uh, la compromisuri, am obținut nouă compromisuri și mm, în săptămâna turcoaz vom mai lucra la mai multe compromisuri suplimentare. Compromisurile cele mai importante, de exemplu, unul cu privire la fertilizatorii inovatori, mm, e, trebuie lucrat la el mai mult. Mai lucrăm și la un compromis uh, cu privire la nivelul minim de nutrienți pentru fertilizante și alt, uh, alt compromis uh, cu privire la uh, potențialul economiei circulare pentru folosirea mai multor nutrienți de origine animală decât a fertilizanților de origine minerală, pentru ca Uniunea Europeană să fie mai puțin dependentă de importul de fertilizanți minerali. Pentru acest pot, a putea declanșa acest potențial, trebuie să vedem care este uh, legătura cu directiva nitriților și să vedem dacă nu sunt contradicții cu aceasta, sunt lucruri pe care trebuie să le mai discutăm. Regulamentul cu privire la fertilizante se referă și la alte legislații până la urmă care trebuie să fie în armonie cu aceasta și deci eu văd aici câteva conflicte posibile cu directiva nitriților nitraților, îmi cer scuze. Așadar, tot ceea ce doresc să spun a fost uh, că mă bucur să ascult comentariile colegilor și să discutăm uh, pe amendamentele de care v-am zis. Mulțumesc! Bardzo dziękuję, panie pośle. Tak, wiemy, że jakie jest podejście Komisji Envi. Pewną nadzieją jest to, że znaczna grupa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 trebuie să înțelegem că în Parlament există o tendință mai degrabă către abordarea envy decât uh, către abordarea agri, deși noi sunt, avem dreptate uh, pe fond. Până la urmă e o chestiune de competitivitate în sector. Despre aceasta este vorba. Și mm, ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm că avem aceleași standarde pentru produsele noastre și pentru produsele importate. În fine, cam atât din partea mea. Domnule Agniu are cuvântul, vă rog. Îmi cer scuze, îmi cer scuze. Doamna Aguilera are cuvântul mai întâi. Bună dimineața, domnule președinte. Așa cum spunea și domnul Huitema, e păcat că nu avem competență de plină în ceea ce privește anexele. Comisia de Agricultură, la un regulament atât de important precum cel uh, legat de îngrășăminte, va avea practic o marjă mică de acțiune. INCO, ENVI, chiar și INTA vor avea mai multă marjă, dar în principal IMCO și Envi și e păcat. Și ați spus-o și dumneavoastră, domnule președinte. Iată, încă o dată se vede această tendință de a acorda mai mare importanță uh, Comisiei Envi decât uh, celei de agricultură. Deci e păcat. Acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc domnului Huitema nu doar pentru raport, ci și pentru capacitatea dumnealui de a dialoga cu ceilalți. Am avut o reuniune a raportorului în Dumbră ieri, am colaborat de asemenea și cu personalul grupului și am avut de asemenea, s-a vorbit și despre o eventuală vizită în țările de jos pentru a vedea ce progrese se fac cu noile tehnologii pentru îngrășămintele organice. O vizită foarte interesantă pentru a vedea ce se face în acest domeniu. Eu cred că asta e viitorul, e calea pe care trebuie să o luăm. Am însă mai multe îndoieli decât are domnul Huitema în legătură cu capacitatea noastră de a, a aplica această capacitate pentru îngrășămintele organice. Da, progresele făcute sunt importante, însă nu cred că tehnologia e suficient de Uh, pregătită pentru a putea avea fertilizante organice care să aibă uh, capacitățile agronomice necesare și care să poată să intre în uh, concurență cu alte tipuri de îngrășăminte, cum ar fi cele inorganice sau cele de sinteză. Deci de ce vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o. E un dosar foarte tehnic <laughs> și asta înseamnă că e mult de lucru. Mult de lucru pentru noi, pentru deputați. Avem nevoie de foarte mult uh, sprijin tehnic și țin de aceea să-i mulțumesc uh, personalului nostru, să le mulțumesc uh, Magdalene și lui Ramiro pentru tot ceea ce fac ei pentru ca noi să putem să dispunem și de toate aceste date tehnice. Nu e greu să iei o decizie în astfel de condiții. Și, domnule președinte, sunt de acord, aceste amendamente, nu știu câte sunt, 52 sau 53. Noi, ca grup, aveam trei amendamente pe care le-am soluționat cu secretariatul pentru ca um, amendamentele să nu fie inadmisibile dar nu țin de competența comisiei și aveți dreptate, ar trebui considerate inadmisibile. Chiar dacă aici noi am, am adoptat aceste amendamente, nu ar fi luate în considerare. Bineînțeles, fiecare deputat poate să-și retragă sau nu amendamentul și nu știu ce decizie va lua comisia. Însă nu e competența noastră. Cred că sunt 52 sau 55 de amendamente în situația asta. Acum, în ceea ce privește amendamentele înaintate de grupul socialist și înaintate de mine, acestea sunt niște amendamente menite să aducă lămuriri cu privire la anumite concepte. Pentru noi e foarte importantă capacitatea agronomică. Să se țină cont de această capacitate agronomică și ne îngrijorează de asemenea problema utilizării duble a biostimulanților ca produse fitosanitare sau ca un simplu biostimulant. Deci această utilizare dublă ne îngrijorează. Nu știu cum o să potrivim asta în text. Mai există și alte aspecte pe care le vom aborda la următoarele reuniuni și mai este o chestiune despre care vorbea și domnul Uitema și o problemă care ne îngrijorează pe noi socialiștii. Eu, una, nu cred că trebuie să deschidem directiva cu privire la nitrați pentru a scădea nivelul um, de uh, îngrășăminte organice. Și cred că avem două probleme, una de natură tehnică juridică. Deci nu știu dacă prin acest regulament vom putea deschide directiva nitrați cred că există probleme tehnice, deci juridice, și pe de altă parte, cred că deocamdată nu sunt respectate cerințele de progres tehnologic pentru ca aceste îngrășăminte organice, care bineînțeles reprezintă viitorul, să fie suficient de puternice și să aibă capacitatea agronomică necesară. Da, trebuie să încurajăm aceste îngrășăminte organice în cadrul economiei circulare. Însă în această propunere nu cred că ar trebui să vorbim noi despre deschiderea directivei nitrați. Deci nu cred că aici se cuvine să facem asta. Bineînțeles, mai există și alte aspecte. Vom discuta cu raportorul care este dispus, foarte dispus să colaboreze. Deja am ajuns la niște înțelegeri, cum spunea și dumnealui, și cu siguranță vom ajunge și la alte înțelegeri. În raport uh, se face un efort deosebit în legătură cu fertilizantele organice, în detrimentul altor aspecte. Însă vă spun, problema principală va fi cea legată de directiva nitrați. Vă spun, eu nu vreau să se deschid această directivă, să în orice caz uh, Vom uh, continua munca noastră, mai avem multe de făcut. Și domnule, uite mă, ce nu obținem noi aici, va trebui să ne luptăm pentru asta la IMCO sau la ENVI. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Iar. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru că m-a lăsat să mai intervin chiar înaintea raportorilor din umbră, de fapt. Am și o rugăminte, pentru că domnul Ian Hoitema ne-a atras atenția asupra unei probleme. Într-adevăr, am stabilit o repartizare a competențelor cu Envy, am zis că vrem să acceptăm această abordare, însă am senzația și o să fiu destul de dur aici, că de fapt Comisia Envy puțin îi pasă de ce vrem noi, puțin îi pasă de nimic, de pierderi și de consecințe, ei iau deciziile cum vor ei. Adică dacă mai sunt și alte două a, comisii care sunt asociate, nu le pasă ce consecințe are decizia lor asupra lor. Dacă noi, de exemplu, ei decid ceva prin care fertilizanții după aceea devin mai scumpi și toată lumea se plânge pentru că devin mai scumpi și nu mai sunt disponibili, tot noi trebuie să suferim. Apoi mă mai deranjează și faptul, de exemplu, că la importul de anumite substanțe devenim uh, dependenți de un singur uh, partener, ceea ce are consecințe și asupra comerțului. Deci uh, eu cred că, de fapt, se pune pragul prea sus și până la urmă nu mai putem să um, facem nimic altceva decât să blocăm importurile din țările în curs de dezvoltare. Ce fel de politică de dezvoltare e aceasta față de Africa? Eu zic că totuși cei trei președinți de comisie ar trebui să se întâlnească și să spună, domne, avem o problemă aici, chiar așa. Eu nu pot să stau și să ne uităm uh, pur și simplu la ceea ce se întâmplă eu n-am nimic împotrivă să spunem, uh, da, eu sunt uh, din Comisia de Mediu, să zicem, spune colegul și eu vreau să um, mi respect interesele, vreau să mi le apăr, dar să ne uităm și pe fereastră, nu? Trebuie să ne uităm și la ceilalți. Deci eu vreau să vă rog, domnule președinte, să vă întâlniți cu ceilalți președinți și să discutați despre pragurile acestea, pentru că până la urmă despre praguri e vorba în Comisia Envi. Din punct de vedere comercial există consecințe, pentru fermierii noștri există consecințe și de multe ori e la limita suportabilului ceea ce se face. Nu se poate să ne lăsăm puse, puși sub presiune. Iar uh, un exemplu este unul pe care l-am găsit aici, de fapt, pe care nici măcar nu l-au constatat până acum uh, asociațiile, pentru că după regulamentul cu, după regulamentul cu fertilizanții am avut problema cu calcul și uh, am avut, în Uniunea Europeană avem stocuri pe care, stocuri pe care le-a dat natura, așa le-a pus Dumnezeu acolo, nu avem ce să facem, sunt stocuri de calc și dacă nu avem grijă putem să, se poate să fie efecte negative pentru ca, de exemplu, cineva care locuiește la 20 de kilometri de un astfel de depozit natural să trească să-și importe calcul din, din Rusia. Deci eu, noi ce facem Comisia pentru Agricultură când avem aceste îngrijorări sunt date la o parte și uh, aruncate sub covor și ceilalți când au îngrijorări imediat contează. Eu zic ca toți trei președinții de comisii să se întâlnească și să spună ce facem aici. Chiar ne-am gândit la toate consecințele pentru toată lumea ce se întâmplă aici. Nu e vorba numai de o chestiune tehnică aici care se poate discuta numai din punct de vedere tehnic, e vorba de mult mai mult, iar în momentul de față mi se pare că comisiile acestea merg în direcții complet diferite. Iar votul de la plenară, adică acolo totul e aleator. Va depinde totul de starea de spirit de moment. Știu că mă repet, vorbesc cu domnul președinte direct, Poate că vrea să se întâlnească cu președintele Comisiei de Mediu sau cu președintele INTA câte doi, câte trei, cum doriți, dar vorbiți despre problema aceasta. Măcar pentru așa încât niciunul să nu poată spună, eu n-am știut. Momentan, mi se pare că există un dezechilibru foarte mare și facem lucruri pe spinarea fermierilor care vor avea prețuri mai ridicate la multe produse și nu e bine. Și o ultimă remarcă către raportor în legătură cu fertilizanții organici. Mie mi se pare foarte bine ceea ce a propus dânsul. E adevărat că fermierii au uh, probleme cu uh, cu fertilizanți îngreșămintele naturale, cu gunoiul de graj și așa mai departe, dar ne, totuși mie mi se pare bine să-i spunem uh, domnului fermier că noi nu suntem numai cei care avem întotdeauna sabia și decidem care sunt uh, legile, ci tocmai putem să avem și oarecare flexibilitate, să-i lăsăm să producă, să transforme acele îngrășăminte naturale și să le folosească dacă respectă anumite standarde, să poată să le folosească mi se pare bine că eu, și mi se pare un, o ofertă către agricultori. Nu întotdeauna să amenințăm cu biciu, ci tocmai să-i lăsăm și pe ei să aibă oarecare flexibilitate în produsele pe care le au. Mulțumesc, zice președintele, mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții și acum domnul Bogovici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu ceea ce a spus vorbitorul dinaintea mea. Toată lumea știe uh, că e vorba de o legislație extrem de dificilă, atât din punct de vedere tehnic, cât și geopolitic, dar și din punct de vedere biologic-politic, dacă pot spune așa. Și cred că e foarte clar. Iată și de ce atunci când se întocmește un astfel de text, apar tot felul de nevoi de discuție în reuniuni tehnice în care experții ne prezintă opiniile lor. A fost foarte important să ascultăm opiniile lor. Dacă ne uităm acum la concluzii, vedem că propunerea inițială care a fost uh, trimisă de către comisie în anumite domenii, mai ales contaminanți, cadmiul, uh, fosfații, a fost prea ambițioasă această propunere. Și în unele cazuri sunt de trei ori mai stricți, de patru ori mai stricți decât uh, în lume în general și e foarte greu sau în orice caz e foarte scump de aplicat aceste standarde. Chiar experții din domeniul sănătății au fost de aceeași părere cu noi, li s-a părut că este exagerat, nu e nevoie să se scadă nivelul de cadmiu până atât de jos. Sigur că nu e din nou în competența noastră, dar este cu siguranță ceva care este în interesul nostru și doamna raportor de la Envi, doamna Gardini, a prezentat câteva din aceste aspecte, iar de, pentru ceilalți va fi destul de dificil să continue constructiv cu raportul în, raport, în direcția aceasta, dacă nu se schimbă direcția. În ceea ce privește avizul pe care l-a pregătit Ian, eu aș dori să-i mulțumesc în primul rând pentru că a redactat uh, ceva foarte greu. Uh, mi se pare foarte bine că a folosit și exemplul Olandei e foarte bine să mergem în direcția pe care o indică colegul nostru pentru a avea un statut special pentru animale și pentru uh, fertilizanții organici, pentru gunoiul de grajd de la animale unde se cere un, uh, un statut special. Mi se pare foarte bine că a făcut această propunere. Dacă agricultura poate fi implicată în economia circulară, eu zic că e foarte bine și trebuie să-i dăm această ocazie și să folosească fertilizatorii sau fertilizantele organice și cred că astfel lăsăm o paletă foarte largă în uh, ambele direcții. Deci eu susțin abordarea raportorului, e foarte bine și noi trebuie doar să găsim acum o soluție fezabilă și tehnică. În ceea ce privește acum acceptabilitatea socială a agriculturii. Domnul Iar a spus ieri că pentru unii oameni din spectrul politic pare foarte inacceptabil să se folosească produsele fertilizante și că ei nu înțeleg uh, de ce trebuie să acceptăm toate consecințele negative și că noi ar trebui să ținem cont de opinia publică în ceea ce privește agricultura pentru ca să mergem spre soluții din economia circulară. Și eu înțeleg că directiva nitraților va fi într-adevăr o chestiune problematică și redeschidem acest capitol acum, discutăm despre el din nou, e clar, iar cele două amendamente de compromis pe care domnul Haitema eh, le-a menționat trebuie să fie finalizate până la sfârșitul săptămânii viitoare. Titlul în sine de fapt impune o revizuire a directivei nitraților și a conținutului de nitrați în uh, fertilizante. Cred că cu toții ne-am gândit la aceste probleme și eu zic să facem efortul să găsim o linie de demarcare clară între nutrienți cu efecte fertilizante și alte efecte ale acestor uh, substanțe pentru ca să nu încurcăm lucrurile și pentru ca să nu mergem pe o graniță prea fină, care ar fi periculoasă. Eu cred că ar trebui să găsim o soluție care să convină în general opiniei publice și a părerilor despre agricultură. Au fost peste 500 de amendamente, Envi a avut 800 de amendamente, aproape eu zic că până la sfârșit trebuie să găsim o soluție care să fie mai acceptabilă și mai fezabilă și ca să nu uh, avem costuri suplimentare. Mulțumesc! Poseu Andriu. Domnul Andriu. Mulțumesc. Domnul Agnew. L-am ascultat pe domnul Agnew. Peter, despre tine vorbesc, ascultă-mă. Aștept să se așeze, Peter, să-și pună căștile. I-am ascultat intervenția cu incredulitate și uimire a spus că există posibilitatea ca doar depozitele de calcar să fie considerate ca uh, nepotrivite pentru utilizarea în agricultură și că ar trebui să importăm așa ceva din Rusia. Eu sper că sunteți conștienți, membrii ai comisiei, că atunci când pui calcar pe sol, folosești tone la hectar. Cantități mari se folosesc la hectar. Și e o materie destul de uscată și costurile de transport, dacă ar fi să importi așa ceva din Rusia, sunt absolut uh, enorme. Nimeni n-a făcut uh, lobby pe lângă mine și nu spun nici că Peter uh, are anumite intenții, însă totuși să ne trezim și să ne dăm seama dacă e cineva care e aici la Envy sau la IMCO, deci trebuie să le transmitem acest mesaj uh, cât mai clar și răspicat. Martin Hausling cred că ar fi chiar și el de partea noastră, deoarece or, um, din câte știu eu, uh, calcarul e folosit de agricultorii organici și practic și lor li s-ar uh, îngreuna foarte mult activitatea. Deci, nu știu, să evităm așa ceva, nici măcar cu litere mici în n-apară în text. Now, pan poseł Oui, merci. Domnul Oui, nous voyons bien. Uh... Mulțumesc. Da, într-adevăr că aici sunt niște chestiuni foarte complexe, nu doar că dosarul e foarte tehnic, ci și pentru că e un dosar cu vocație politică și nu e întâmplător că patru comisii se ocupă de acest dosar cei de la mediu, IMCO, deoarece e piața internă, Agri, deoarece suntem direct vizați. Și îmi pare rău că nu am avut o competență mai importantă, dar și INTA e implicată, deoarece e vorba și de comerț internațional aici. Și de aceea e un dosar atât de deosebit. Și vreau și eu să-i mulțumesc domnului Haitema, raportorul, pentru propunerile făcute, pentru munca depusă, deși, așa cum a spus și doamna Aguilera, am și eu anumite îndoieli în legătură cu anumite chestiuni, să vom găsi niște compromisuri mai clare pentru a merge mai departe. Ca să fiu mai precis, trebuie să fim foarte vigilenți în ceea ce privește punerea mm, sub semnul întrebării a directivei nitrați. Să fim foarte atenți aici și, în ultimul rând, biofertilizantele. Mă bucur că se face această propunere, însă să fim atenți. Atunci când transformăm bălegarul, dejecțiile animale la fața locului și aici mă gândesc la economia circulară, să fim atenți ca atunci când se fac îngrășămintele în situ, să... Deci să nu producem, să zicem, îngrășământul într-un loc și să ne gândim după aceea la utilizarea produsului undeva foarte departe de locul de producție. Deci atunci nu mai ai niciun beneficiu prin intermedia cir- economia circulară. Dacă folosești uh, îngrășământul respectiv foarte departe de locul unde l-ai produs. Deci vreau să precizez acest lucru. Trebuie reduse costurile, în primul rând uh, factorii de producție din, uh, din agricultură, deci practic trebuie să devină mai ieftini. Pani posel de la el. Aveți cuvântul doamna Adelaie. Mulțumesc. Vitema du travail qu'il a effectué. Parce que j'ai Mulțumesc colegului pentru munca făcută. Sunt foarte sensibilă la aceste chestiuni pentru că sunt eu însă mi agricultor și aș vrea să fim să fim foarte circumspecți în legătură cu aceste subiecte ai sentimentul că atunci când ești într-o comisie ai o poziție și când te duci în altă comisie adopți o altă poziție. Există mai multe comisii care trebuie să se ocupe de această chestiune și uh, după ce spunem anumite lucruri aici, trebuie să mergem și în alte comisii să uh, convingem colegii în legătură cu aceste chestiuni. Am ascultat ce a spus colegul Andriu, mie mi se pare că mai binele e dușmanul binelui și că nu există soluții ideale. Așadar, dacă suntem în logica economiei circulare, să facem în așa fel încât uh, uh, dejecțiile produse de animalele pe care le consumăm să servească agriculturii și cel mai bine ar fi ca ele să fie utilizate cât mai local posibil, cât mai aproape de locul unde au fost produse, dar nu văd cum putem printr-un text să obligăm, să creăm această obligativitate. Deci, la un moment dat, trebuie să fim rezonabili și coerenți și asta este sarcina noastră a celor care apărăm aici agricultura din statele noastre membre, dar în general agricultura europeană, să-i convingem pe colegii noștri din alte comisii, din Comisia Envi, din Comisia INTA sau din Comisia INCO, să uh, ia în considerare punctul de vedere al agriculturii, pentru că agricultura este una și indivizibilă. Vă mulțumesc! Często się spotykamy z zarzutem, że nie jesteśmy bezpośrednio zainteresowani. Adesea suntem acuzați că avem conflicte de interese pentru că mulți dintre noi sunt foarte aproape de fermieri, că mulți dintre noi suntem fermieri agricultori și adică, adică oamenii spun că n-ar fi corect să avem influență exclusivă asupra acestor dosare și de aceea uh, oamenii spun că ar trebui să fie un alt format. Doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitoarea. Sunt uh, mulți fermieri în această comisie, mulți agricultori și cred că este important ca vocea agriculturii să se audă și depinde de noi să apărăm fermierii din toată Europa care au nevoie disperată de acces la îngrășăminte, între altele. Și cred că atunci când suntem preocupați de securitatea alimentară, de creșterea producției, uh, importanța îngrășămintelor în la, față de această chestiune trebuie recunoscută. Uh, ca și cei, mulți alți vorbitori din această dimineață, sunt foarte preocupată de faptul că s-au redus foarte mult competențele acestei comisii și că în probleme cum ar fi cea concentrației de cadmiu, care e foarte controversată, uh, propunerile comisiei uh, aici cred că au mers prea departe și aș fi vrut să avem competență în această zonă, comisia noastră. Totuși vreau să-i mulțumesc uh, colegului Hoitama pentru activitatea sa și pentru faptul că a apărat interesele agriculturii am făcut uh, câteva amendamente și o să încerc să nu repet ce au spus deja ceilalți colegi și cu care sunt în majoritate de acord. Cred că este important ca în orice legislație europeană să ne gândim întotdeauna la povara administrativă pe care o punem pe umerii oamenilor, fie că e vorba de fermieri sau de fabricanții de îngrășăminte în acest caz și să avem uh, un anumit grad de bun simț în propunerile pe care le facem. Așadar, ca un exemplu, amendamentul meu la anexa 4 în acest caz, partea a doua, punctul 2, Comisia propune uh, uh, proiectare conceptuală și scheme de fabricare, totul e foarte clar identificat. Am redus toate acestea la bucățica din mijloc care spune o descriere scrisă și o diagramă a procesului de producție. De ce? Pentru că această informație poate fi sensibilă din punct de vedere comercial și poate nu e necesară ca să se asigure siguranța produsului. Deci cred că trebuie să înțelegem și să fim conștienți de ce punem în această lege, de ce cerințe punem și efectele pe care le putem avea, creșterea poverii administrative și în acest caz putem afecta uh, libera concurență pentru că vom cere informații care sunt sensibile din punct de vedere comercial și pe care companiile n-ar dori eventual să le divulge. Și vreau să mă asigur că în discuțiile pe care le avem uh, luăm uh, partea fermierilor și cultivatorilor și îmi declar propriul interes, sunt și eu unul dintre ei, dar să nu uităm nevoia de a avea o mai bună reglementare. Vorbim foarte mult în acest Parlament despre o bună reglementare și mai bună reglementare și trebuie să ne asigurăm că tot, toate legile pe care le aprobăm îndeplinesc această cerință și iau în considerare impactul oricărei propuneri legislative, mai ales asupra IMM-urilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Denano. Nu e un dosar simplu, e un dosar cu multiple ramificații. Pentru agricultură, obiectivul este ca uh, Uh, să se limiteze uh, utilizarea de îngrășăminte, în același timp permițând o producție uh, corespunzătoare și care să respecte sănătatea umană și animală. Ca și colegul Andriu, îmi pun întrebări în legătură cu posibila modificarea directivei privind nitrații, dar în astăzi m-aș opri asupra biostimulanților. Aici am, pus, am depus amendamente, amendamentul 80 și 88, pentru a încuraja această practică naturală care facilitează hrana plantelor și protejarea uh, de agresori. Orice microorganism care stimulează procesul de nutriție vegetală trebuie să fie considerat biostimulant. Și facilitând cercetarea față de acești biostimulanți vegetali, Mergem în sensul unei agriculturi durabile, sănătoase și de calitate. Din punctul meu de vedere, e o perspectivă de viitor care va limita utilizarea altor substanțe toxice care adesea trebuie importate și costă scump pentru agricultori. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, domnul Heusling, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la ce a spus domnul Iar. Eu cred că n-ar trebui să începem să plângem aici pentru că nu avem o competență exclusivă. Sigur că și alte comisii ar vrea să aibă mai multe competențe și faptul că tema cadmiu este la mediu nu e atât de, până la urmă, aiurea. Dacă e să ne uităm la câți membri din Agri, sunt și la Envy. Mă întreb de ce ar trebui să ne fie frică pentru că se iau decizii la Envy. Nu se vor lua decizii împotriva agriculturii dacă sunt atâția colegi acolo. Și eu sunt raportor din umbră din partea grupului meu pe același subiect în Comisia Envy și am înțelegere, sigur, voi susține ceea ce spuneți dumneavoastră, să se ține cont în orice caz de nevoile noastre de sănătate, de tot ceea ce cerem noi pentru ca să satisfacem partea de agricultură dar dacă există o strategie a Uniunii Europene de limitare a cadmiului în toate domeniile, de, de fapt extragerea lui din toate procesele, atunci nu se poate tocmai ca la mm, îngrășăminte să spunem că nu e nicio problemă, pentru că 10% de, din afectarea solurilor, 60% din afectarea solurilor cu cadmiu vine de la îngrășăminte, deci sigur că e problema noastră și sigur că se poate reduce acest conținut. Faptul că e clar că există interese economice și din partea industriei de îngrășăminte și din partea statelor membre nu pare să fie neimportant. Știu, știu din discuțiile pe care le-am purtat că este așa. Totuși, eu cred că noi, ca și reprezentanți ai um, agriculturii, nu putem să fim împotriva unei reduceri a uh, limitelor de chimicale în um, fertilizatorii pe care îi folosim. Mi se pare totuși logic să o facem și dacă spune Comisia că 20 de miligrame sunt permise, atunci cred că se poate face din punct de vedere tehnic, se poate atinge acest obiectiv. N-ar trebui tocmai noi să ne punem împotriva acestei propuneri, pentru că atunci vom avea într-adevăr o problemă de imagine și o să ni se spună că, de fapt, noi nu ținem cont de aspectele de mediu. Eu zic că n-ar trebui să intrăm pe acest teren al unecos. Ar trebui tocmai să nu purtăm discuții pe această discuție fără o uh, schimbare, o revizuire a ei privind nitrații. Foarte mulți dintre noastre vă că ați spus același lucru. Eu nu cred că trebuie puse chestiunile de mediu pe locul 2. Trebuie să fie foarte clar și la dosarul pe care îl discutăm că și aspectele de mediu nu sunt în niciun caz pe locul 2, ci sunt pe același loc. Și când Peter Iar vrea să mai invite și Comisia pentru Dezvoltare din cauza aspectelor legate de Africa de Nord, sigur, se poate, dar uh, eu nu cred că e vorba de o temă pe care trebuie să o discutăm acum când discutăm despre directivă. Eu zic că n-ar trebui să facem opoziții artificiale între comisii, care nu există aceste opoziții până la urmă și ar trebui tocmai să respectăm și părerile celorlalți. Mulțumesc. Da, domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva chestiuni de ordin general legate de această problemă, pentru că suntem oarecum în aceeași situație în care ne aflam și la furajele medicamentate, când de asemenea trebuia să avem un echilibru între nevoile fermierilor și uh, ceea ce putea să facă industria. Uh, sigur, în opinia mea, nimeni nu poate să se pronunțe mai corect asupra acestei probleme decât cei din Comisia de Agricultură, pentru că nu putem să lăsăm această chestiune la cei de la Comisia de, știu eu, de buget finanțe, de exemplu, pentru că, da, în această comisie sunt oameni care au legătură efectiv cu um, agricultorii. Uh, Uh, pe de altă parte, vreau să atrag atenția asupra unei chestiuni extrem de importante legat de ceea ce înseamnă posibilitatea ca industria să țină pasul cu solicitările venite din partea Comisiei sau cu ceea ce discutăm noi aici. Pentru că, da, am hotărât sau s-a hotărât că nu discutăm cadmiul uh, sau limitarea acestuia în Comisia de Agricultură. În același timp însă vă rog să nu pierdeți din vedere că potrivit informațiilor furnizate de industrie, singura țară care are posibilitatea să facă, să, să producă îngrășăminte cu aceste limite la cadmiu este Rusia. Și această chestiune va trebui să o avem în vedere. Omorâm industria îngrășămintelor chimice din Uniunea Europeană și lăsăm să se dezvolte cea din Rusia sau încercăm să găsim un echilibru raportat la ceea ce putem să facem sau ceea ce poate să facă industria. Sigur că noi ne dorim să avem o agricultură cât se poate de ecologică, în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că nu putem să avem o agricultură performantă fără aceste îngrășăminte chimice. Mulțumesc! Domnul Caputo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc și eu colegului Hoitema pentru raportul dumnealui. Nu voi repeta ceea ce au spus deja colegii mai ales uh, referitor la cadmiu. Ci vreau să specific două chestiuni de natură foarte practică pentru agricultori. Agricultori care, de altfel, atunci când cumpără un îngrășământ mineral, se așteaptă ca acesta să fie uh, de aceeași calitate ca cea prevăzută în regulament. Când cumperi un fertilizant și combini fosfor, azot și fosfat în procent de 15% respectiv pentru fiecare, trebuie să-ți dai seama că e important că, de fapt, conținutul uh, real nu depășește 2%. Deci asta referitor la conținutul total de nutrienți. Pe viitor, cu propunerea comisiei, când agricultorii vor cumpăra același îngrășământ, se va uh, permite o variație de 6% în ceea ce privește conținutul real. Deci acel 15-15% ar putea să fie mai scăzut, deci să fie 13%. Deci e important ca azotul, fosforul și uh, potasiu să fie în uh, proporție de maxim 2%. Și pe baza aceleași concept propun o revizuire a toleranței a cantităților. Deoarece o deviere, o variație de 5% în ceea ce privește greutatea înseamnă prea mult. Asta înseamnă că poți cumpăra o tonă de îngrășământ și să privești doar uh, 950 de kilograme. Poate că exagerez, însă, în fine, garatorii trebuie să aibă o garanție. Uh, fertilizantul cumpărat trebuie să conțină nutrienții disponibili pentru uh, culturile lor, deoarece ei vor să hrănească plantele și nu solul. Și referitor la fosfor. Elementul central pentru a avea disponibilitate pentru plante e să se aplice o formulă solubilă textul comisiei cere să se indice um, uh, formulele pe etichetă, însă nu se spune clar că trebuie aplicată o formulă solubilă. Asta la anexa 1. Și de aceea noi avem un amendament pentru a introduce și niveluri minime de solubilitate la fertilizantele minerale. Asta în anexa 1. Eu sper că aceste amendamente să fie um, um primite cu ochi buni de raportor și să nu ratăm această ocazie. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc lui Ian Huitema pentru că a lucrat la acest raport. Trebuie să constat și eu că limitele pe care foarte des noi le stabilim aici sunt câteodată dincolo de realitate. Știm, de exemplu, că la nitrat, de exemplu, există studii din partea of Kempten Kenton, în care s-a testat, de exemplu, că până la 350 de kilograme în folosirea a fertilizantelor nu um, are nicio uh, incidență asupra apelor, pentru că um, acolo, în zona respectivă, oricum o limită de 180 nu este relevantă pentru că deja este atinsă și uh, de aceea e nevoie de alte proceduri. Mi se pare de aceea nepotrivit să stabilim anumite limite care nu sunt întotdeauna realiste. Noi vrem într-adevăr să nu se afecteze mm, mediul, dacă când spui că 60% Martin din cadmiu vine de la fertilizante, mie mi-a spus un profesor că peste 80% din cupru uh, care vine de la um, sectorul vinicol vine um, din, din alte uh, elemente decât din fertilizanți. Deci eu vreau să știu dacă e adevărat ceea ce spui tu, pentru că, într-adevăr, uh, dacă discutăm despre aceste substanțe, repede devenim dependenți de Rusia și ar trebui să nu ne lăsăm uh, supuși unui dictat din partea Rusiei. Eu mă bucur, de exemplu, și de faptul că am discutat despre tema ploilor acide, uh, dar uh, trebuie să reglementăm și uh, sulful. Eu am uh, făcut cu o echipă mai multe studii în teren și s-a constatat că unele terenuri au mai puține uh, sulf decât e nevoie și trebuie prin uh, îngrășăminte chimice să suplimentăm tocmai uh, solurile noastre care dau, duc lipsă de această substanță. Deci câteodată uh, îngrășămintele chimice sunt necesare când vrem să stabilizăm o zonă. De aceea mi se pare foarte bine să ținem cont de diferențe. Domnul Tarabela are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu riscul de a mă repeta, de a repeta ce au spus mulți colegi înaintea mea și mai ales uh, colegii Andriu, Denanu și alții, voi fi foarte succint. O să vorbesc doar despre posibila redeschidere a discuției asupra Uh, nitraților, asupra directivei nitraților prin intermediul acestei discuții. Vreau să-i mulțumesc colegii Clara Aguilera pentru intenția sa fermă de a nu redeschide această discuție pe această directivă. Cred că n-ar fi cea mai bună alegere să profităm de acest dosar pentru a modifica această directivă atât de importantă pentru protecția solului, pentru care însemna să redeschidem cutia Pandorei, pentru că e o revizuire care poate în viitor va fi necesară, dar nu trebuie făcută prin intermediul uh, unei noi legi și ar trebui să fie făcută de sine stătător atunci când se va întâmpla. Iată care este poziția mea în, ca, în, caz, în calitatea mea de raportor din umbră la IMCO pe acest dosar. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Iar. Da, mulțumesc. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Pentru ca să mai corectez ceva, în Europa e clar că avem două zăcăminte de calcar. Nu e vorba de conținutul pe, de miligram, ci e vorba și de amestecuri care sunt uh, prezente. Unele dintre aceste stocuri, de exemplu, ar fi eliminate în Germania, în Polonia. Deci, așa s-ar întâmpla, de exemplu, în regiunea mea. Stocul uh, care, de exemplu, aprovizionează întreaga regiune este cam la 50 de kilometri de locul unde uh, de exemplu, până acum se folosea foarte mult și se transmitea mai departe în regiune, există însă o, un zăcământ care nu va mai putea fi folosit în momentul în care se impune o limită. Eu zic că ar trebui să discutăm pentru că eu zic că e de trei ori mai mare limita decât trebuie. Iar uh, în ceea ce privește ceea ce am spus înainte, eu zic că totuși trebuie să ne întâlnim cu celelalte comisii, să vedem care sunt pozițiile fiecăruia și nu în sensul ca să ne acuzăm uh, sau să ne dăm la o parte reciproc, dar eu ce am spus este că nu vreau să poată spună cineva după aceea că nu a știut că avea competențe sau nu avea. E frumos să avem competențe limitate, e frumos să fie trasate bine în granițele, dar când e așa, câteodată nu mai poți să ieși din cutiuța care ți-a fost trasată. Am avut o, o întâlnire cu colega mea Gardini, de exemplu, săptămâna aceasta și am senzația, și am avut senzația chiar atunci când am discutat cu ea, că în Comisia pentru Mediu există o puțină înțelegere pentru consecințele deciziilor lor. Și eu cred că e o ocazie să discutăm cu colegii, să le spunem dacă considerăm că nu țin cont de consecințele asupra comisiei noastre. Președintele de comisie ar putea să discute cu ceilalți președinți. Eu nu cred că este o problemă aici. E vorba de proporționalitate. Acesta este principiul. Și câteodată la verzi am senzația că ei uh, fac cumva numai curățenie în fața blocului lor și după aceea restul aruncă în curțile celorlalți. Nu mi se pare corect așa, pentru că lumea nu s-a terminat cu Uniunea Europeană. Ce facem dacă tot timpul ne, fac, ne stabilim blocaje reciproc și lumea merge mai departe pe calea ei și noi rămânem în urmă? Eu zic că trebuie să ne uităm la perspectiva totală. Nu este grav să te așezi împreună, să discuți fără să-ți fie rușine, să spui părerea ta și să încercăm să găsim o soluție. După părerea mea, o astfel de întâlnire ar fi foarte bună. Aceasta este marea mea dorință, să ne mai întâlnim încă o dată cu celelalte comisii, pentru ca să nu meargă fiecare pe strategia lui. Mulțumesc! Doamna Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, In 1990 was de Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În 1990 am participat la prima reuniune a producătorilor agricole uh, când se discuta despre directiva privind nitrații, se discuta acolo de valoarea substanțelor. Suntem acum în 2017 și uh, discutăm în continuare despre acest subiect. Vreau să-i mulțumesc domnule Huitema pentru raportul excelent pe care l-a prezentat și uh, vreau să spun că nu am făcut uh, foarte mari progrese din acel moment uh, despre care vorbeam. Deci, practic, despre ce e vorba? E vorba despre diferențele de opinie între Comisia Agri, Comisia Envi și Comisia INCO. Sunt membru titular aici și am ajuns la ideea că economia circulară poate juca un rol esențial pentru agricultură. E vorba aici, evident, și de politica regională, Uh, de produse minerale care ar putea fi obiectul unei veritabile circulații în economia locală. Există și alte uh, soluții dacă vrem să ajungem la un rezultat. Deocamdată suntem în impas în ce privește economia circulară, economia uh, în buclă, să spun așa. Unul dintre punctele cel mai importante în această economie este reutilizarea materiilor prime și în uh, avem fosfați peste tot. De ce chinezii investesc în acest domeniu aici? Pentru că ei consideră că acest, această resursă e una extrem de valoroasă. Trebuie să ajungem la o soluție pentru că există o serie întreagă de întreprinderi de exploatații agricole care suferă din cauza acestei situații, mai ales exploatațiile de familie și cred că trebuie să putem dispune de anumite drepturi și nu e vorba de dezbatere, dar totuși uh, trebuie să încheiem această dezbatere ca să uh, nu permitem uh, multinaționalelor să pună mâna complet pe acest comerț. Am avut discuții foarte interesante în Comisia Envy și mai ales în ce privește problema mijloacelor financiare. Există acest efect de pârghie care poate rezulta din Fondul European de Investiții Strategice, poate am putea să utilizăm aceste sume. Deci trebuie spus că ne confruntăm cu problema îngrășămintelor de sinteză. E un lobby uh, foarte puternic și care există de foarte mult și nu e vorba doar de Rusia. Aici e vorba și de unii colegi din Europa, din Italia, din Polonia. Trebuie spus, uh, ca să fim onești și deschiși, și cred că substanțele, îngrășămintele chimice Eh, știu că agricultorii au nevoie de două tipuri de îngrășământ, toată lumea știe, eh, toți cei care suntem eh, specialiști în agricultură știm acest lucru. Și cred că trebuie să abordăm problema și cred că nu putem utiliza prea mult apă pentru că asta afectează mediul. Nu știu ce s-a întâmplat în, în țările de jos, pentru că n-am fost invitat la discuțiile acolo, dar Cred că există posibilitatea de a utiliza îngrășăminte naturale și care nu au consecințe negative pentru, față de consumul de apă și cred că trebuie să ținem seama de asta pentru că cifrele uh, prezentate, statisticile prezentate mi se par foarte severe. Trebuie să ținem cont de practică, este vorba de utilizarea apelor uh, și mineralelor și cred că din acest punct de vedere propunerea domnului Huitema spune toate aceste lucruri. Nu putem neglija acest lucru. Apoi directiva privind nitrații. Și aici mă uit la colegii mei uh, uh, din, de lângă mine. Aș vrea să vă întreb dacă veți discuta cu excelenta noastră secretar, excelentul nostru secretar de stat pentru mine, domnul Dexma, care vrea ca o suficient de multe minerale să provină din sol, că solul să fie cât mai sănătos, mai curat cu putință, dar până la urmă agricultorul este cel care va decide ce utilizează sau nu. Asta nu merge împotriva directivei nitraților, dar nu vă mai spun ce catastrofe provoacă asta în țările de jos. Deocamdată legislația nu poate acoperi toate aceste lucruri, dar haideți să vedem, mergeți să vedeți ce se întâmplă și o să înțelegeți mai bine ce am spus. Și apoi întrebarea uh, față de domnul Huitema. Am prezentat și o serie întreagă de amendamente. Sunt uh, tot timpul atentă la ce se discută în Comisia Agri și Envi și prezint amendamente cred că unele amendamente au fost preluate. Am prezentat acest amendament și în Comisia Envi și colega noastră Gardini în ce privește cadmiul a făcut un amendament excelent care merge în sensul corect, pentru că mi se pare o nebunie că nu putem face același lucru aici, deci cred că trebuie să ne adunăm uh, forțele. Domnule președinte, închei ceea ce considerăm și în țara noastră și în alte țări, este că dacă Europa vrea să rămână relevantă, nu trebuie să uităm uh, de agricultură, agricultura făcută în zonele uh, rurale, dar trebuie să avem uh, cifrele corecte, să știm uh, câți agricultori folosesc aceste substanțe în fiecare zi și trebuie să putem să-i ajutăm și să facem să progreseze Europa. Pani președinte Madines. Doamna Maghines, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Câteva comentarii în legătură cu competențele împăr uh, împărtășite, comune. Uh, trebuie să avem grijă ca toți să fim conștienți în comisia noastră de impactul colectiv al acțiunilor noastre. De aceea susțin ideea ca președinții comisiilor să încerce să uh, coordoneze abordarea noastră în această legislație, pentru că are efecte foarte mari. În al doilea, de ce privește directiva nitriților? am uh, uh, nitraților, mă scuzați, uh, rezistența, cred eu că rezistența la această directivă a fost mai întâi o greșeală, pentru că ea până la urmă tot a fost aprobată și fermierii trebuie să o accepte și trebuie să trăiască cu consecințele. Înțeleg amendamentul pe care raportorul l-a propus și amendamentele pe care le-a propus și cred că au sens în timp ce alții spun că n-ar trebui să redeschidem discuția pe această directivă a nitraților, eu înțeleg că nu deschidem discuția ca să o schimbăm în mod drastic, de fapt, ci ca să corectăm o problemă în această directivă a nitraților privind utilizarea gunoiului de grajd uh, și susțin foarte mult direcția în care merge raportorul. Dacă ne ascultă vreun vreun fermier la ce vorbim aici, deși îmi imaginez că sunt pe câmp și pun îngrășăminte mai degrabă decât să stea să ne asculte, le spun că ce vor este o garantare a disponibilității îngrășămintelor care să fie uh, corecte, uh, bune, să le garanteze uh, recolte bune și ca alimentele rezultate să fie sigure pentru consumatori. Avem însă problema prețului și chestiunea comercială e importantă ne preocupă uh, superdependența noastră de energia rusească și cred că ne-ar preocupa, am fi la fel de îngrijorați dacă am fi la fel de superdependenți de îngrășăminte din Rusia, dacă asta ar fi consecința deciziei pe care am luat-o. Și aș uh, zice că trebuie să fim uh, precauți, să nu ne grăbim, haideți să înțelegem toate consecințele în toate comisiile și cred că după aceea o să putem să facem o treabă foarte bună. Dar este important pentru fermieri, așa cum spuneam, ei sunt mai degrabă pe câmp și lucrează, nu cred că ne ascultă, dar uh, această hotărâre va avea consecințe asupra vieții lor și să sperăm că vor fi unele pozitive și nu negative. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna, doamna Aguilera. Aunque no tenemos competencias en el Mulțumim. Deși deci, nu avem competențe la cadmiu, văd că discuțiile tot despre asta ajung să fie. Să vorbim despre propunerea comisiei. Eu cred că trebuie aprobată propusă, ă, propunerea comisiei cu limitele de cadmiu actuale. Ă, asta spun unii, însă eu cred că mi se pare totuși cam extrem. Sunt de acord, într-adevăr, trebuie limitat cadmiul. Însă termenul și uh, limitele nu sunt uh, viabile. De fiecare dată tot discutăm pro și contra. Noi uh, de la Agri și cu cei de la Envi. Eu sunt membră titulară eu, și la Envy și apăr și eu mediul înconjurător cu aceeași tărie pe care o fac și alți colegi, care sunt și ei în amândouă comisiile. Da, sunt de acord cu această limitare, însă nu e ceva viabil. Roc a fost fatată, vine ori din Rusia și Finlanda, ori din Maroc, din Nordul Africii. Dacă acum impunem aceste limite, deci practic nu mai putem avea furnizare de astfel de minerale de rocă fosfatată din Nordul Africii. Și nu o spun eu, ci și comisia și industria. Deci e o informație de care trebuie să ținem cont. Deci dacă ar trebui să aplicăm imediat acum propunerea comisiei, asta s-ar întâmpla. De aia zic eu că abordarea colegii Gardini e rezonabilă. Și în funcție de asta ar trebui să ne poziționăm. Da, fiecare își respectă poziția. Însă nu putem acum să ne acuzăm unii pe ceilalți. Unul care susține o anumită poziție e foarte ecologist, celălalt nu. E, mi se pare, ne epuizăm aici între noi și folosim și un limbaj dublu. Deci fiecare are informații în legătură cu deciziile pe care trebuie să le luăm. Însă mie nu mi se par corecte exagerările care se fac aici. Prosimy przedstawicieli komisji, pani Johan. Acum mă întorc spre comisie. Johanna Menzel, DG uh, Growth. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, thank you for the floor. Uh... Reprezentantul Comisiei, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Este un dosar foarte important pentru Comisie. Suntem uh, dornici să vedem uh, că progresează. Și așa cum ați menționat mulți dintre noastre, din nefericire, e un dosar foarte complex, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere politic și, și uh, juridic, legal. E uh, la întâlnirea dintre legislația privind produsele chimice, privind uh, uh, deșeurile, legislația privind deșeurile și la fel ca și la noastră și în comisie sunt foarte multe departamente implicate în această legislație Astăzi nu putem să vă oferim decât o analiză foarte preliminară a unelor dintre amendamentele noastre, bazate pe discuțiile între departamentele comisiei care uh, sunt cele mai implicate în acest dosar. Așadar, odată ce am spus asta, aș vrea să vă mulțumesc pentru această ocazie. A existat, uh, a fost un uh, efort foarte mare pentru a face toate aceste amendamente propuse și înțelegem acest lucru. Unele dintre aceste amendamente introduc noi concepte terminologice, de exemplu, se face referință la fertilizatori minerali în loc de fertilizatori non-organici. De asemenea, se sugerează introducerea conceptului de îmbunătățire a de produse de îmbunătățire a calității nutritive INEP. a spune că orice încercare de a reflecta mai bine limbajul folosit uh, pe piața îngrășămintelor. E un lucru pe care Comisia îl privește pozitiv, odată ce poziția Parlamentului va fi adoptată, evident. Uh, de asemenea, vrem să avem o atitudine pozitivă față de alte amendamente care pot să ajute explorarea potențialului uh, complet a uh, recuperării nutrienților, pentru că, de fapt, este obiectivul cheie al inițiativei Comisiei. Dar asta trebuie să se facă asigurându-ne că nu punem sub uh, semnul întrebării obiectivul de a proteja sănătatea și mediul. Și aș vrea, dacă îmi permite, să subliniez trei preocupări care ne-au apărut uh, atunci când am uh, citit aceste propuneri de amendament în acest context. Primul se referă la biostimulanții plantelor și la definiția acestora. Aici trebuie să ne asigurăm că nu Uh, intrăm în uh, regulamentul privind produsele fertilizante, care trebuie reglementate conform regulamentul privind protecția plantelor. Uh, aici mă gândesc la unele sugestii de a include în regulamentul îngrășămintelor substanțe care cresc toleranța la stresul biotic. asta e un lucru pe care Comisia l-a exclus din domeniul de aplicare a regulamentului privind îngrășămintele, produse de îngrășăminte cu un scop clar, deși obiectivul Comisiei nu e ca să dispară aceste produse de pe piață, ci am făcut-o pentru că aceste produse sunt reglementate uh, în uh, regulamentul privind uh, produsele pentru protecția plantelor. În ce privește biostimulanții plantelor, există multe amendamente care încearcă să promoveze biostimulanții microbiali, noi biostimulanți microbiali și de asemenea microorganisme care nu sunt listate în uh, categoria 7 din propunerea Comisiei privind materialele componente și, după părerea noastră, este important să avem o listă exhaustivă de biostimulanți microbieni în regulament. Înțelegem nevoia de a extinde lista și uh, lucrăm asupra ei la nivel tehnic în comisie în acest moment dar, uh, ca o chestiune de responsabilitate, ni se pare important ca lista să fie decisă fie de colegiuitor ori de comisie, mai degrabă decât de organizații de standardizare industrială și nu considerăm că doar o referință încrucișată la substanțele active aprobate pentru biocide sau pesticide ar asigura nivelul necesar de siguranță. În al doilea rând, există sugestii uh, în ce privește evaluarea uh, siguranței chimice conform RICI. Am vrea să subliniem că această evaluare de siguranță chimică în cadrul RICI pentru substanțele chimice din materiile prime inițiale Uh, practic, aceasta e singura evaluare de risc cuprinzătoare care există pentru aceste substanțe în propunerea Comisiei. Deci dacă asta e eliminată, riscurile vor fi foarte greu de estimat. Și o ultimă remarcă, din nou în ce privește încercarea de a promova o recuperare sigură a nutrienților, sugestia de a reduce categoriile de produse care uh, se vor califica drept uh, fertilizatori minerali. Intră în categoria fertilizatorilor minerali. Ați sugerat limitări la carbon organic în uh, fertilizatorii minerali și, de asemenea, cerințe de solubilitate pentru fosfor și limitarea la anumite forme de azot. Ne preocupă aceste lucruri pentru că noi considerăm că vor exclude mulți dintre nutrienții inovatori și care se pot recupera, pe care examinăm acum cu, în ideea de a include în domeniul de aplicare a regulamentului în viitorul apropiat. Și, de asemenea, nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să facem această excludere, pentru că atunci când trebuie să informezi fermierul în legătură cu eficiența economică și cu disponibilitatea Uh, planificată, asta se, e deja se propune să se facă prin etichetare. Deci, după părerea noastră, cerința de etichetare e suficientă pentru fermier din acest punct de vedere. Așadar, acestea ar fi doar câteva dintre observațiile noastre în acest stadiu și pentru toate celelalte aspecte dificile, tehnice și juridice, pe care știu că sunteți în procesul de a, anal- de a le analiza, suntem uh, disponibili și suntem gata să vă oferim informații care se poate facilita ajungerea la un compromis în cadrul Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Huitema, aveți din nou cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei, mulțumesc colegilor pentru toate comentariile. În primul rând, s-au spus foarte multe lucruri în legătură cu directiva nitrat, privind nitrații și vreau să subliniez care a fost scopul uh, meu în aceste amendamente. Nu a fost să deschid uh, această, redeschid această discuție, ci să împărtășesc uh, ideile noastre pentru a rezolva problema. Care e miza? Vedeți că în unele zone din Uniunea Europeană și din ce în ce mai multe există aceeași problemă că din cauza legislației de mediu fermierii nu își pot folosi tot gunoiul de grajd pe terenul lor. Uh, în schimb, uh, sunt obligați să importe uh, îngrășăminte artificiale, minerale, ca să poată să hrănească pământul suficient. Deci ce se întâmplă acum cu acest gunoi de graj? Ei nu pot să o folosească pe ferm, în fermele lor, pe terenul lor, trebuie să o exporte. Uneori este chiar procesată și folosită la ciment, la asfalt și la alte, în alte activități. Deci avem această situație stranie în care nutrienții din gunoi de graj nu sunt folosiți așa cum ar trebui. Și eu vreau să rezolv această chestiune și să spun că putem folosi mai bine uh, nutrienții din gunoi de graj, astfel încât să fim mai puțin dependenți de fertilizatorii minerali. Și uh, în acest scop am uh, văzut ca soluție schimbarea definiției gunoiului de grajd și definiția gunoiului de grajd este, din nefericire, în directiva privind nitrații. Acolo este ea prevăzută. Deci ideea nu este deschid din nou discuția pe această directivă, să redeschid discuția, ci să schimb definiția gunoiului de grajd, care deja există acolo de 30 de ani. Dacă nu schimbăm definiția gunoiului de grajd, este imposibil să folosim gunoiul de grajd, nutrienții din gunoiul de grajd, și să facem un îngrășător marcat cu marca EC pe care să-l folosim în locul îngrășămintelor minerale. Și dacă nu facem asta, în viitor, din ce în ce mai mult uh, gunoiul de graj va fi pur și simplu pierdut și asta ar fi păcat. Și aș vrea să discut în special cu unii dintre colegii de la SND, cu domnul Tarabella, cu domnul Andriu și cu doamna Garcia, care este raportor din umbră, ca să găsim o soluție uh, pentru a putea folosi potențialul economiei circulare, pentru că încă lipsește ceva. Și apoi alte câteva dubii. Tehnologia nu e suficient de dezvoltată pentru a folosi uh, tot gunoiul de graj de la toate animalele și pentru a-l transforma în îngrășăminte. Asta s-a spus aici. Eu am altă opinie, dar asta e altă discuție. Acum ar trebui să nu ajungem la o discuție de genul cine a fost uh, întâi ou sau găina dacă e vorba de problema tehnologia sau nu. Oricum, cred că trebuie să fim de acord tuturor, cu toții, uh, că oamenii se poate investi pentru a respecta aceste criterii, dar trebuie să știe ce pot, la ce pot să se aștepte. Pe când acum nu există niciun fel de orientări, nu există criterii, oamenii vor să investească, dar nu știu până unde vor putea să meargă. Și din acest motiv sunt bani nefolosiți, e un potențial nefolosit în aceste direcții. Deci de aceea vreau să stabilește niște criterii clare ca în viitor, când tehnologia este gata, ea se poate fi folosită. Apoi, începește dubile de natură juridică, dacă putem schimba definiția gunoiului de graj din uh, directiva nitraților prin intermediul acestui regulament privind uh, îngrășămintele. Am verificat, se poate face. Și sunt sigur că se poate face, pentru că și în propunerea comisiei, comisia face exact același lucru. Schimbă, de exemplu, uh, definiția biostimulanților în regulamentul privind materialul de, materialele de protecție a plantelor. Schimbă unele de definiții în alte legislații, și anume uh, produsele secundare de origine animală. Uh, deci se face deja acest lucru, s-a mai făcut deja. Sigur, înțeleg teama de a schimba ceva din directiva nitraților, dar cred că e singura soluție, dar poate că putem uh, veni cu altceva care să deschidă potențialul economiei circulare. Și apoi, domnului uh, de la ei, care din păcate nu mai este în sală, care spune că asta e obligatoriu. Nu, nu este obligatoriu. Vreau doar să deschid posibilitatea ca nutrienții din gunoiul de graj, care altfel ar fi pierduți prin export sau prin folosirea în construcții, să poată fi refolosiți ca sursă de uh, uh fertilizator de îngrășământ cu marca EC. Asta este uh, uh, propunerea mea, dragi colegi, uh, vreau să încercăm să găsim o soluție pentru a închide această problemă. Mulțumesc foarte mult! Dziękujemy pan posłowi, dziękujemy za wypowiedzi. Mulțumesc foarte mult, domnule Huitema, și mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere și a căror contribuție a ilustrat complexitatea acestei chestiuni și, într-adevăr, trebuie să ajungem la un acord cu celelalte comisii. Pe 30 mai va avea loc votul în comisie, spune președintele. Mulțumesc tuturor și acum vom trece la ședința coordonatorilor. Și apoi vom relua ședința uh, în plenul comisiei la ora 3 după amiază.